Uh, ladies and gentlemen, I think... Doamnelor și domnilor, cred că ar trebui să începem. Acum avem suficienți experți în sală. Vreau să urez bun venit doamnei Carotan, fostă deputată. Ne bucurăm că sunteți în sală astăzi. Ar fi bine să Discutăm mai întâi despre raportul uh, de la fostul punct 10 și știți că despre piața unică digitală am mai discutat ieri și azi dimineață și cred că toată lumea este mai mult sau mai puțin la curent și oricum ar fi, vom mai discuta despre acest subiect în alte rânduri. În grupul nostru de lucru, unde participă toate grupurile politice, am făcut deja progrese în dezbatele despre, această, uh, despre acest raport din propria inițiativă, care este o reacție la comunicarea Comisiei ce privește încrederea consumatorilor în piața digitală. Și urăm bun venit uh, uh, doamnei Brigitte Lamot, care este una din uh, autorii acestui studiu. Vreau să verific dacă toată lumea este prezentă. Da. Nu a venit nimeni de la liberal. Doamna Gebhardt este în sală, care este raportul din partea socialiștilor. Eu sunt raportat din umbră, din partea grupului meu. Pot să spun că sunt suficienți membrii PPE ca să putem să continuăm întâlnirea, nu-i așa? Dar fără să mai mă mai lungesc, am să dau cuvântul raportorului să ne prezinte raportul dumnealui și apoi sunt convins că veți dori să luați cuvântul. Pablo, ai cuvântul. Muchísimas gracias, presidente. Eh, bueno, en primer lugar, parece que el documento. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc frumos uh, că mi-ați dat cuvântul, pentru că pot să spun că suntem practic cu toții de acord și mă uit la doamna raportor de la Grupul Socialist când spune acest lucru. Am discutat uh, foarte bine cu domnul Corera de Campos și nu numai cu dumnealui, ci cu toți raportorii din umbră și, cum spuneam, suntem practic cu toții de acord, sau mai mult sau mai puțin de acord asupra tuturor punctelor. Dragi colegi, cred că trebuie să fim conștienți de importanța acestui raport și a, a celorlalte um, discuții aflate în desfășurare în Parlamentul European și în celelalte instituții europene ca să ajungem la a, acest vis a unei uh, pieți unice digitale. Și de aceea, acum că am subliniat uh, importanța subiectului care face obiectul acestui raport, Aș vrea să mai insist acum și asupra uh, faptului că piața unică digitală are un mare potențial uh, de creștere economică și de creare de locuri de muncă. Și pot să spun că toată munca desfășurată în ultimii ani a fost rodnică și am putut să facem progrese pentru atingerea acestui obiectiv comun. Uh, era un adevărat vis uh, în urmă cu puțin timp să ne gândim la o piață digitală și în plus la o piață unică digitală. Mai întâi ne mulțumeam să spunem că comerțul digital este viitorul uh, pentru uh, comerțul în Europa. Acum nu mai vorbim la timpul viitor, ci este o uh, realitate. Dar, din păcate, piața digitală nu a evoluat la fel de repede cum ne-am fi dorit. Încă nu uh, exploatăm suficient potențialul acestei uh, uh, tip de economie. Trebuie să redinamizăm consumul și să putem să creăm locuri de muncă, mai ales pentru tineri. Uniunea Europeană se caracterizează printr-un uh, grad mare de fragmentare pe plan juridic, ceea ce nu încurajează societățile să se lanseze în comerțul electronic transfrontalier. Acestea sunt obligate să țină cont de 25 de tipuri de norme diferite Uh, în domenii precum drepturile proprietate intelectuale, TVA-ul sau serviciile poștale. Asta ca să vă dau numai câteva exemple, ceea ce creează costuri ridicate și o povară administrativă însemnată. Astăzi, întreprinderile europene uh, simt că le ia cu amețel din cauza complexității de pe piața uh, europeană și întreprinderile mici, mai ales nu au mijloace suficiente la dispoziție pentru a se extinde pe alte piețe decât cea națională, așa cum este cazul cu companiile mari. În plus, cetățenii europeni uh, nu au încredere atunci când uh, achiziționează bunuri online dacă furnizorul de bunuri sau de servicii nu se află în propria lor țară, deci nu au încredere în tranzacțiile transfrontaliere, tocmai din cauza lipsei certitudinii juridice. În ultimii doi ani au fost lăsate mai multe inițiative de către instituțiile europene pentru a găsi soluții. Uh, Comisia IMCO și Parlamentul European au lucrat din greu pentru ca piața unică digitală să devină o, uh, un fapt concret. Aș vrea să reamintesc aici raportul din 2010 pe tema comerțului uh, online și mă gândesc și la directiva despre drepturile consumatorilor, care a fost un adevărat pas de uriaș în direcția cea bună pentru a mări uh, uh gradul de certitudine juridică. Mai recent v-am citat inițiativele legislative Uh, despre uh, soluționarea alternativă a litigiilor. De altfel, dacă vă aduceți aminte, am creat și un grup de lucru pe tema comerțului electronic și a pieții uh, digitale. Și există mai multe comunicări și propuneri legislative care ne-au parvenit de la Comisie și care au uh, permis transformarea acestei piețe unice digitale dintr-un vis într-o realitate. Vă reamintesc și comunicarea despre comerțul electronic din 2011, unde erau incluse mai multe propuneri și o faie de parcurs. Acestea fiind zise, nu ne putem mulțumi cu cele obținute deja și trebuie să continuăm, să fim și mai ambițioși. Putem să întreprindem o serie întreagă de acțiuni. În primul rând, trebuie să mărim nivelul de încredere, trebuie să furnizăm mai multe informații și trebuie să promovăm inovarea. Iată care sunt uh, liniile principale din acest raport în care am încercat să preiau toate punctele de vedere și toate comentariile făcute de către raportorii din umbră în timpul reuniunilor noastre comune. Și pe această cale le mulțumesc pentru spiritul de cooperare și pentru disponibilitate. În acest raport am uh, identificat cinci domenii de acțiune. Mai întâi, în introducere, întregirea uh, pieții unice digitale Apoi, creștere și ocupare. Explic că odată cu concretizarea acestei piețe unice digitale se uh, vor crea locuri de muncă și se va genera creștere economică. Foarte important acum când traversăm o criză atât de uh, gravă. Al doilea capitol, importanța întreprinderilor mici și mijlocii. Mi se pare esențial ca și IMM-urile să poată să profite de această piață unică digitală și de aceea propun uh, sesiuni de formare pentru folosirea noilor tehnologii destinate IMM-urilor pentru că uh, astfel vor putea să facă față mai bine concurenței. Pentru a consolida această piață unică digitală, cred că este indispensabil să încurajăm conectarea la rețea a IMM-urilor. Altfel, va fi imposibil să participe uh, pe piața internă și de asemenea va fi imposibil să creăm locuri de muncă și va fi imposibil să obținem uh, o redinamizare a economiei. Iată domeniile de acțiune pe care vi le propun. 99% dintre întreprinderile europene sunt IMM-uri și 90% dintre locurile de muncă sunt create de IMM-uri. Toți cei care uh, concep programe pentru încurajarea ocupării trebuie să vizeze IMM-urile. 23 de milioane de IMM-uri există acum în Europa. Dacă fiecare dintre ele ar crea măcar un loc de muncă, atunci am absorbi tot uh, șomajul din Europa în mai puțin de 24 de ore. De aceea trebuie să dezvoltăm rolul IMM-urilor europene și trebuie să le ajutăm să uh, iasă din această criză. Pentru a depăși aceste obstacole, trebuie să permitem IMM-urilor să uh, profite de aceste oportunități de creștere și ca atare să poată să creeze locuri de muncă. Un alt domeniu de acțiune. Cum putem să concretizăm această piață unică digitală? Ei, pur și simplu luptând împotriva fragmentării, de exemplu, pentru serviciile poștale, pentru rata de TVA, pentru plata online, pentru protecția datelor cu caracter personal pentru protecția drepturilor de proprietate, pentru a lupta împotriva discriminărilor uh, uh pe baza uh, uh, locului de reședință al consumatorilor și îmi reamintesc aici articolul 22 din Directiva Serviciilor, printre altele. Apoi, trebuie să mărim încrederea consumatorilor. Este un factor cheie pentru a permite dezvoltarea serviciilor electronice ar trebui să ne gândim la mai multe măsuri de sprijinire a comerțului electronic. Însă acest lucru trebuie să se desfășoare într-un climat de încredere. Consumatorii trebuie să aibă încredere atunci când efectuează tranzacții online. Ar fi bine să avem un fel de label uh, european, astfel încât consumatorii să fie mai bine informați și să uh, permitem asociațiilor care protejează drepturile consumatorilor să aibă mai multe mijloace la dispoziție. Ar putea să existe și o carte a drepturilor consumatorilor atunci când fac uh, uh tranzacții online. O altă întrebare pe care putem să ne opunem, punem, cum putem să mărim competitivitatea Europei prin intermediul comerțului electronic? Eu cred că ar trebui să avem un mediu de afaceri electronic adecvat. Această piață uh, uh, internă electronică trebuie să le faciliteze viața IMM-urilor, să le încurajeze să investească în inovare. Trebuie, de asemenea, ca întreprinderile să fie interconectate, să aibă acces la uh, internetul de bandă largă și, de asemenea, să se folosească semnătura uh, electronică. Toate aceste aspecte sunt importante pentru ca să ne folosim pe deplin de uh, tot ceea ce ne ofer noile tehnologii. Europa acum se află la o răscruce din istoria sa uh, economică și trebuie să ne întrebăm încotro ne vom îndrepta. Cum spuneam, mediul de afaceri trebuie să fie unul convivial, cu o atmosferă prielnică. Dacă nu vom face nimic, în Europa se va crea un blocaj fără posibilitate de creștere economică și de creare de locuri de muncă. În acest an, când aniversăm crearea pieții unice, cred că a venit momentul să uh, facem pași către concretizarea pieții unice digitale. Cele patru libertăți care au fost consacrate în uh, secolul trecut, acum ar trebui să fie implementate și pe uh, ce privește comerțul electronic. Astfel, economiile noastre, cetățenii noștri și, bineînțeles, întreprinderile noastre uh, se vor bucura de mai multă creștere și vor putea să creeze locuri de muncă. Cred că este o ocazie pe care nu trebuie să o ratăm. În plus, trebuie să fim conștienți de faptul că dacă ne mulțumim pur și simplu să adoptăm și să simplificăm normele care reglementează piața unică digitală, vom deveni uh, uh, lideri în comerțul electronic și vom putea să facem față concurenței principalilor parteneri mondiali și astfel vom putea să ieșim din criză pentru că economia noastră va fi mai uh, uh puternică. Iată de ce niciodată nu mă satur să repet faptul că economia europeană trebuie să fie și una digitală. Trăim vremuri istorice. Ne-au mai rămas doi ani. Doi ani pentru a schimba uh, uh Europa, pentru a spori competitivitatea întreprinderilor și pentru a ne da uh, mijloacele de a ne garanta viitorul. Dacă nu facem nimic, vom eșua. Am, atât am avut de spus în această după-amiază. Aștept cu nerăbdare formul, remarcele raportorilor din umbră. Vă mulțumesc. Pablo Mulțumesc foarte mult, Pablo. De fapt, cred că ai menționat toate aspectele importante și, într-adevăr, sunt de acord cu tine în legătură cu importanța comunicării Comisiei. Și acum, doamna Gerhardt vă rog, în numele socialdemocrației. Le président, je vais en français. Mulțumesc, domnule președinte, o să vorbesc franceză. Se mai uh, întâmplă din când în când să facem și așa, dar uh, Antonio de Campos mi-a lăsat notele în franceză, așadar e mai, e mai simplu să vorbesc franceză. Și, într-adevăr, uh, așa cum ați presupus de la bun început, o să vă mulțumesc în uh, numele colegului nostru pentru buna colaborare. Domnul de Campos uh, a regăsit în acest proiect de, de raport uh, toate chestiunile care au fost discutate în grupul de lucru privind comerțul electronic, grup din care a făcut parte și care a lucrat într-adevăr foarte bine în ansamblu, așadar, este de acord cu propunerile dumneavoastră, dar sigur că mai există o serie de aspecte pe care le-ar dori lămurite sau îmbunătățite. Dar asta nu înseamnă că nu e de acord cu dumneavoastră pe aceste teme. Un prim lucru în legătură cu punctul 10 în ceea ce privește serviciile poștale și livrările transfrontaliere asociate, la fel ca și dumneavoastră, acordă o importanță deosebită costurilor uneori disproporționate, care afectează comerțul electronic transfrontalier. Deci nevoia de a asigura niște servicii poștale eficace și care să răspundă cererilor comerțului transfrontalier eh, online eh, este esențială. Deci subliniază aici concluziile dumneavoastră. La punctul 11, problema TVA-ului. Eh, în special, același TVA pentru produsul fizic și cel digital echivalent. E bine, acest lucru ar trebui să se extindă și să se aplice și altor produse digitale, precum cele audiovizuale și nu doar cărților în format electronic. Iarăși, trimiterea la cărțile electronice limitează domeniul de acțiune, deci ar trebui să extindem această trimitere și văd că sunteți de acord și gândiți la fel. Cel de-al treilea punct se referă la punctul 12, e vorba de mijloacele de plată. Aici trebuie să facem trimitere la noile mijloace de plată, precum microplățile făcute cu telefoanele de tip smart. Și uh, domnul de Campos ar dori ca în textul dumneavoastră acest lucru să, se, să fie exprimat în mod expres și nu implicit. Deci aceste plăți ar trebui într-adevăr să beneficieze de o atenție deosebită. Cât privește costurile administrative care apar și care ajung uneori să fie mai mari decât uh, însăși valoarea tranzacției, trebuie să fim deosebit de atenți. Și eu am avut uh, uh, câteva experiențe destul de ciudate în acest domeniu. Cât privește punctele de la 27 la 30, Antonio consideră că este esențial ca în raportul de inițiativă să se includă o trimitere la dimensiunea socială a pieții unice digitale. Doamna Rațabil, știți că, știu că o să spuneți că e o chestie absolut normală. Totuși, este foarte clar că un consens general uh, în cadrul societății deci un consens general între lucrători și întreprinderi, lucrători și uh, liber uh, întreprinzători este un lucru foarte important pentru a asigura securitatea în statele membre și cred că merită întotdeauna să reamintim acest lucru. Și mă gândesc la spusele dumneavoastră de azi dimineață. Trebuie să o spunem. Pentru că Uh, trebuie să o repetăm în mod regulat, e o chestiune deosebit de, de importantă și, în fine, e comentariul meu personal pe care l-am adăugat uh, notelor pe care mi le-a lăsat Antonio. Ca să uh, reluăm comentariile lui Antonio Corea, este vorba de o piață care trebuie să fie în serviciul tuturor până la urmă, ca un serviciu public, dacă doriți. Și, deci, iarăși, un aspect foarte important. Și, în fine, un ultim punct pe care Antonio de Corea dorește să-l sublinieze și care trebuie, într-adevăr, lămurit atunci când vorbim despre încredere, se referă la excluderea din domeniul de aplicare al uh, jocurilor online Uh, și aici uh, adaug și părerea mea personală, am spus-o și ieri, de altfel, într-o emisiune la radio, la care am participat împreună cu domnul Schwab. Este vorba de o etichetă de încredere uh, europeană pentru întreprinderile noastre. Deci, o, un semn și o etichetă uh, de încredere. Deci, cred că acest lucru ar trebui adăugat uh, la punctul 24. Și, în fine, uh, Eh, Antonio mai sugerează să punem pe picioare un test al comerțului electronic în legislațiile naționale și europeană pentru a eh, împiedica apariția obstacolelor pe această piață. Iarăși, eh, Antonio consideră că acesta este un lucru foarte important și cred că va dezvolta mai mult ce vrea el să spună și ce înțelege prin acest test. Acum, în ceea ce mă privește, am analizat textul dumneavoastră și am găsit un punct foarte bun, foarte pozitiv, numărul 24, în care reamintiți comunicarea Comisiei Europene cu privire la internet și copii. Uh, Într-adevăr, după părerea mea, un lucru foarte important și mă bucur mult că am menționat acest lucru, mai ales pentru că Comisia competentă pe fond a Parlamentului European a decis să nu facă un raport din proprie inițiativă pe această temă. Uh, și e păcat. Am dorit uh, în grupul nostru să emitem uh, un aviz pentru că noi credem că este un aspect foarte important, deci cred că putem profita de textul dumneavoastră pentru a introduce câteva elemente importante pentru acest domeniu, după părerea mea, esențial. Nu cred că putem spune, uh, mă rog, nu, nu prea ne interesează, Comisia a produs o comunicare și cu asta e suficient. Deci, o astfel de atitudine mi se pare mizerabilă și uh, cred că putem să profităm de raportul dumneavoastră din proprie inițiativă pentru a da un uh, punct de sprijin acestui semnal politic deosebit de important. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, toată lumea vorbește franceză astăzi. nu așa? Da, totuși, cred că mai bine să vorbesc în engleză, spune președintele. în numele grupului meu, cred că și doamna Corațabil și domnul Gala vor dori, vor dori să intervină, la fel și domnul Schwab. Așadar, în primul rând, cred că Pablo a produs un raport foarte important care se concentrează pe aspecte foarte importante și o parte a lucrurilor importante pe care avem să le facem legate de actul pieței unice este să punem la oaltă, pe cât posibil, într-un mod coerent și holistic, așa cum bine se spune în, în raport, o serie de instrumente diferite. Și următorul uh, punct Uh, următorul aspect esențial pe care trebuie să-l analizăm va fi protecția datelor și vom avea ocazia să vorbim despre asta. Nu cred că trebuie să ne fie teamă să identificăm elementele cheie ale pieței unice digitale în contextul protecției datelor, lucru care este poate unul dintre lucrurile cele mai delicate uh, în acest context. Pentru că în multe domenii consumatorii uh, folosesc și recurg uh, mult la, la cumpărăturile online pentru că au furnizori uh, în care au încredere, care știu ce le place și care în fine, îi ajută să-și cumpere produsele sau serviciile dorite și uneori, în fine, le oferă rabaturi și așa mai departe. Deci nu trebuie să ignorăm importanța acestor, acestor relații din punctul de vedere al experienței cumpărăturilor online. Apoi, eh, internetul are evident această uriașă putere și anume faptul că permite atât producătorilor cât și eh, celor care cumpără să aibă acces la produse și servicii specializate pe o piață absolut uriașă. Și avem exemple foarte interesante referitoare la cei care oferă produse specializate și care pur și simplu uh, își creează în acest fel o întreprindere mondială sau cel puțin pan-europeană. Am avut uh, o întâlnire în Cracovia și mi-amintesc că un lucru foarte interesant care s-a spus acolo s-a, a fost, uh, s-a referit la un IMM care producea un anumit produs. Uh, în Austria și vrea să-l vândă în Germania. Uh, nu știu, era un vin uh, anume, nu mai țin minte exact, dar, în fine, era o delicatesă și persoana din partea IMM-ului se plângea de costurile suplimentare care apar în momentul în care vrea să-și vândă produsul în Germania. Deci apar problemele legate de costurile de distribuție, care nu se leagă de noua tehnologie, ci de cea veche. E, încercând să facem ca acest lucru să fie mai eficient, mai competitiv și care oferă un feedback mai bun uh, către, către consumatori, devin niște lucruri importante și de care trebuie să vorbim. Credem că piața unică este într-adevăr conceptul până la urmă unic despre care vorbim și în care intră toate aceste elemente. Uh, de aceea nu trebuie să ne lăsăm uh, seduși de ideea că dacă se numește digitală sau numerică înseamnă cu totul altceva. Uh, nu. Iar problema încrederii și încrederii în uh, consumatori, care este de fapt chiar titlul comunicării Comisiei, uh, e un lucru de care trebuie să ținem seama. Așadar, o, uh, un efort serios și coerent de, încre- de, de construirea acestei încrederi e foarte important. Poate că mai există un element care ne-a scăpat puțin în felul în care abordăm piața, pentru că ne interesează întotdeauna și ne seduce tehnologia și uităm, să uit, uh, uităm uneori de elementul acesta esențial care este satisfacerea clientului. Sigur că avem uh, propriul nostru raport legat de atitudine consumatorilor, consumatorilor și cred că uh, e o legătură foarte interesantă. Și acum uh, câteva propuneri concrete care cred că pot ajuta uh, mm, și da mai multă formă unor aspecte menționate de Pablo. Din punct de vedere practic, în primul rând, cred că trebuie să ne gândim uh, la informarea și informațiile furnizate uh, consumatorului în acest context al încrederii. De la cine cumpără, ce este firma respectivă și dacă uh, urmează să aibă probleme, cine se va ocupa de ele așa cum arată Comisia. Ei, treburile astea nu sunt întotdeauna reale și mecanismul de a rezolva problemele pe care le poate avea consumatorul când face o cumpărătură este un lucru important. Prin urmare, o, această rețea menită să rezolve aceste probleme este o soluție importantă și cred că propunerea eh, domnului Rochefort eh, cu privire la programul eh, pentru consumatori încearcă să facă acest lucru. Apoi, sistemul de, și reforma sistemului de informații a pieței digitale include și posibilitatea de a aduce acest, această piață în contextul pieței interne, unice. Și cred că Uh, acest lucru atrage și atenția statelor membre cu privire la felul în care pot integra aceste aspecte. Mai sunt și alte aspecte importante în uh, documentul Comisiei și care sunt extrem de pertinente pentru propria noastră activitate în contextul programului pentru consumator. Comisia menționează acolo o serie de idei legate de formarea uh, Uh, competențelor pentru comercianții online legate de obligații și de ocazii. E, cred că e o idee foarte interesantă, una pe care trebuie să o încurajăm și să punem pe picioare programe pentru IMM-uri în diversele state membre. E, uh, și apoi trebuie să introducem toate aspectele legate de consumator. Când, uh, atunci când am avut un un atelier uh, de lucru de, de mare succes cu privire la activitatea în domeniul numeric. Am discutat cu asociațiile consumatorilor uh, prin intermediul uh, cărora putem transmite și explica mai bine drepturile consumatorilor. Și trebuie să încercăm să vedem nu vreau să intru acum în, într-o dezbatere, dar cred că ideile prezentate de aceste asociații ale consumatorilor legate de un bun cod de practică a întreprinderilor și a cumpărăturilor online, cred că este un excelent punct de plecare. Într-adevăr, șase dintre aceste aspecte menționate se regăsesc deja în drepturile consumatorilor, așa că nu ne apucăm să inventăm aici roata, ci uh, toate acestea se regăsesc în directiva privind drepturile consumatorilor. De deci aceea trebuie să facem un apel serios la statele membre să pună în practică aceste elemente rapid, astfel încât să fie la dispoziția tuturor. Celelalte elemente ale codului de bune practici va uh, permite ca, într-adevăr, aceste bune practici să se răspândească. Și dacă se combină uh, cu această idee a încrederii uh, și a mărcilor de încredere față de care unii sunt sceptici, e bine, pentru că e adevărat că unele dintre ele există și există și uh, unii uh, le, le folosesc, uh, li se pare o procedură foarte bună, dar uh, aceste mărci trebuie și ele să fie promovate și bine comercializate și cunoscute, pentru că dacă nu sunt cunoscute și recunoscute de consumatori, dacă comercianțul încurajează o anumită marcă, dar nu este uh, cunoscută de consumator, nu-i folosește la nimic. Și aici cred că uh, este important să introducem, să ajungem la acea economie de, de, de scară. Apoi, pe piața de detaliu și strategiile aferente, uh, iarăși este o chestiune care vine și se integrează în acest lucru, așa cum probabil o să ne arate mai târziu doamna Corața Bild. Apoi, s-au menționat și plățile la care lucrăm la ora actuală și uh, cred că aici se face o trimitere anume legată de uh, medicamentele și medicina online. E adevărat că asta nu este un domeniu, să spun, care, de care ne ocupăm noi în mod uh, deosebit, dar o să atrag atenția colegilor de la Comisia ENVI pe această temă. Avem o serie de avize la ora actuală în uh, Comisia de Cultură, în Comisia de Industrie, care au legătură cu aceste lucruri. Dar cred că trebuie să-i uh, Uh, să semnalăm și celor de la Comisia Envi să analizeze unele dintre aceste aspecte, pentru că există probleme serioase legate de uh, contrafacerea medicamentelor și alte aspecte. Un alt uh, lucru important pe care vreau să-l spun și care din nou se leagă de acea abordare integrată pe, pentru care militez, este că există deja instrumente în pachetul telecomunicații uh, și în momentul în care uh, am uh, elaborat, uh, am discutat directiva privind serviciile, a fost abilitatea furnizorilor de telecom uh, să transmită un mesaj public tuturor clienților. Și unul dintre cele mai bune exemple pe care îl folosese se referă la pericolele pe care le, pro, le reprezintă produsele falsificate și în special legat de copiii care utilizează internetul și siguranța uh, internetului uh, și securitatea utilizării calculatorului și mai departe. Ei bine, nu știu câte organisme de reglementare în domeniul telecomunicațiilor sunt conștiente de acest lucru sau folosesc acest lucru. Dar mi se pare că avem într-adevăr la dispoziție instrumente în piața unică digitală pentru a informa consumatorii în legătură cu problemele și că aceste instrumente nu sunt bine folosite și exploatate. E posibil că, într-adevăr, și aici trebuie, e nevoie de mai multă integrare în ceea ce privește protecția consumatorilor în legătură cu reglementările în acest domeniu, pentru că avem și probleme legate de preț, de comparația prețurilor și de alte lucruri. We're about... Apoi, sigur că vom discuta de protecția datelor uh, mai târziu și voi uh, menționa același lucru și acolo, dar o fac și aici. Există Uh, prevederi importante în ceea ce privește directiva poștei electronice, uh, lucruri care de asemenea trebuie să le discutăm și cu cei din Comisia Libe, unde, sigur, există, mm, se vorbește des de pericolul uh, divulgării unor tranzacții și iarăși apare și aici problema încrederii. Am remarcat că există pagini de web care oferă informații cu privire la regulile de operare și standarde pentru tranzacții de tip cookie, tranzacții standard care apar uh, ca mesaje. Am făcut așadar acest lucru. Cred așadar, pe ansamblu, că este o lucrare importantă și reunește multe lucruri importante pe care le discutăm și în alte domenii. E important să avem o imagine clară și să facem și legăturile relevante. Uh, sper că și celelalte comisii ne vor da avize bune pentru ca noi să putem să elaborăm o un, un pachet uh, corespunzător și trebuie să câștigăm încrederea a cetățenilor, dar și a întreprinderilor spre binele tuturor. Iată, asta a fost contribuția mea în calitate de raportor din umbră pentru raportorul meu din umbră și cred că acum Maria va dori să intervină. Îmi cer scuze, spune. Președintele, voi trece pe toată lumea pe lista de vorbitori și dacă nu vor să facă, trebuie să spună acest lucru. Doamna Corața Bild. Mulțumesc, ați spus uh, tot ce se cuvenea. Pablo, <clears throat> este un angajament extraordinar uh, vis-a-vis -vis de această agentă digitală. E remarcabil. Uh, Apare în raportul tău și în comunicarea Comisiei baza de care avem nevoie să mergem mai departe. Eu cred că se impune însă ă, o accelerare a lucrurilor, pentru că este o chestiune care e urgentă. Există o foaie de parcurs care menționează un calendar pentru toate tipurile de acțiuni. Asta este un set uh, destul de larg. Noi uh, avem nevoie însă de coerență. Trebuie să spunem exact ce vrem să facem când. La aliniatul 3 se menționează un astfel de pas important. Apoi, din proprie experiență, vă pot spune, am uh, înființat o companie de comerț electronic în 99 și am condus-o <clears throat> câțiva ani înainte de a intra în Parlament probleme practice cu care se confruntă un întreprinzător uh, ca mine. Este, de pildă, că te simți uh, păcălit de Uniunea Europeană. Ți se spune că poți vinde bunuri pe internet, uh, e voie și se poate face. A existat o campanie la vremea respectivă și, pe urmă, în practică te lovești de fragmentare. Și văd că Uh, multe din chestiunile ridicate în discuție de colegii din alte comisii, uh, cu acestea pot fi de acord. Chestiunea costurilor de distribuție, transport și livrare este crucial. În 2012 există patru multinaționale care domină piața pentru uh, furnizări uh, transfrontaliere. Deci uh, există un deficit de competitivitate aici pentru mulți. Și nu e vorba doar de costuri. E greu de găsit o companie care să-ți distribuie bunurile, de pildă, în Italia, în Suedia, sau care să livreze sâmbătă sau duminica sau după ora 6 seara, dar într-o țară în care majoritatea oamenilor uh, lucrează ziua, practic uh, se restrânge piața dacă se fac livrări doar până vineri uh, la 6 seara. Așadar, Trebuie să treci uh, la o companie națională dacă vrei ca uh, pachetele să fie distribuite și acesta presupune un cost suplimentar. Apoi, chestiunea <clears throat> facturilor și a tuturor uh, valorilor diferite de TVA, unde trebuie făcut făcută cerere, cel puțin în țara de origine, a vânzătorului și în, cel, în țara cumpărătorului. Trebuie așadar să ai uh, contabili în toate aceste țări. Așadar, uh, IMM-urile nu pot uh, să concureze aici. Este un cost administrativ major. De aceea salut această idee de a face niște teste pe comerț electronic pentru ca uh, toate deciziile pe care le luăm în alte domenii să reflecte ce s-ar întâmpla în ceea ce privește comerțul electronic. <clears throat> S-a considerat uneori că comerțul electronic reprezintă o, un pericol pentru comerțul tradițional și de aceea trebuie uh, îndepărtat. Poate că ar trebui să explicăm mai clar că comerțul electronic este doar ceva complementar vis-a-vis -vis de comerțul tradițional și este o posibilitate pentru companiile mici să crească și că există potențial și transfrontalier datorită acestei componente electronice. Uh, există posibilitatea ca anumite persoane să beneficiază de anumite servicii pe de care altfel nu ar beneficia. Trebuie ca aceste lucruri să reflecte și în măsuri concrete, pentru că în momentul de față nu se întâmplă. Și apoi, în ceea ce privește internetul pe ansamblu, trebuie să privim această activitate cu aceeași demnitate ca și comerțul tradițional. Aceste lucruri trebuie să transpară mult mai mult în uh, procesul de decizie politică. Și așa cum spunea și Malcolm. Uh, altă chestiune importantă este a avea un internet sigur pentru copii. Se spune uh, la aliniatul 24, cred, despre publicitate. Libertatea pe internet este benefică și pentru copii, pentru că oferă oportunități pentru educație, comunicare și așa mai departe. Dar ar trebui să ne implicăm mult mai mult împreună cu comunitatea de afaceri în ceea ce privește uh, publicitatea responsabilă. Și am uitat uh, să mai menționez ceva cu privire la internet și anume chestiunea informării, ne având componenta de etichetare, așa cum există pe un produs în magazin, e nevoie să ne concentrăm asupra oferirii uh, consumatorilor a posibilității de a compara uh, nu doar prețul, ci și calitatea. Deci acest lucru nu poate fi făcut decât uh, beneficiind de informațiile corespunzătoare. Mulțumesc! Uh, chestiunea uh, dumneavoastră uh, privitoare la fiscalitate mi-a dus aminte că vreau să mai spun că uh, susținem armonizarea procedurilor TVA, însă nu suntem în favoarea unei cote armonizate de TVA. Eh Am trei observații de formulat. Am să încep prin a vă vorbi despre fiscalitate, spunând că e mai puțin nevoie de armonizare decât de uh, aplicarea unei uh, rate mai mici de TVA pentru bunurile culturale, ca de exemplu cărțile sau uh, muzica. Deci putem să facem acest lucru fără să armonizăm TVA-ul. De aceea nu accept critici în această privință. Aș vrea să vă mai reamintesc faptul că la inițiativa mea s-a votat în Parlament o rezoluție cu majoritate de 484 de voturi pentru și Acum este rândul Comisiei să reacționeze și să formuleze propuneri legislative, dar Parlamentul a înțeles această nevoie. Al doilea punct pe care aș dori să le evoc aici este următorul. Nu doar consumatorii trebuie să fie asociați în acest demers de dezvoltare a pieții digitale, ci și cei care au un rol activ de jucat, organismele financiare, căci modalitățile de plată, de abonament trebuie să evolueze tocmai pentru a permite dezvoltarea comerțului uh, electronic. Și chiar și serviciile poștale, care nu întotdeauna sunt la înălțime. Sunt doi parteneri care trebuie să se implice în aceeași măsură precum asociațiile de consumatori. O altă remarcă despre dosarul pe care vom avea timp să-l discutăm, unde eu sunt raportor, pe tema protejării datelor cu caracter personal. Trebuie să fim deosebit de vigilenți și să nu cădem în aceeași capcană ca uh, cea de care ne lovim de fiecare dată când vorbim despre internet, și anume să, să dorim un nivel de protecție atât de ridicat încât acesta să devină o frână în calea dezvoltării comerțului electronic. Deci trebuie să fim mai puțini ideologi și să avem mai mult simț practic dacă chiar dorim să dezvoltăm uh, comerțul electronic. Ar trebui să găsim un bun echilibru între protecția acestor date și nevoia de dezvoltarea comerțului electronic. Să nu uităm faptul că în Statele Unite comerțul electronic este foarte bine dezvoltat și ei sunt uh, mai puțin uh, sensibili în ce privește protecția datelor uh, personale. În fine, cred că ar trebui să ne gândim la comerțul uh, electronic, ținând cont și de um, cloud computing. Ca nu care cumva să rămânem în urmă, să nu riscăm să nu mai ținem pasul cu dezvoltarea tehnologiilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Altcineva mai dorește să ia cuvântul? Domnul Schwab? Doamna Van Hen? Mai întâi, doamnele. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului de raportor. Proiectul de raport este unul foarte cuprinzător. Eu cred că agenda digitală reprezintă o temă majoră pentru dezvoltarea pieței interne unice. Nu trebuie însă să uităm uh, anumite lucruri pe care sigur le vom trata în punctul următoare, și anume că este nevoie și de crearea infrastructurii necesare, tocmai pentru ca și IMM-urile din zonele rurale să poată profita de pe urna unei pieți uh, digitale. Așadar, aceste aspecte trebuie preluate în această strategie pentru finalizarea pieței digitale pentru a nu se crea o um, Europa cu două clase, să spunem așa, unde uh, zona urbană uh, beneficiază de toate de tot ceea ce are nevoie, iar la um, țară, în zonele rurale, se uh, creează un decalaj. Așadar, trebuie să rezolvăm aici multe probleme pentru ca piața unică digitală să devină realitate, fie că e vorba de protecția datelor, de chestiuni fiscale, cum pot asigura protecția consumatorilor, fără mm, protecția datelor personale, fără a trebui să divulg prea multe date personale, dar uh, în același timp uh, suficiente pentru a ști uh, cu cine am de-a face mm, la celălalt capăt al firului, ca să spun așa pentru a ne putea orienta mai bine în acest mare sistem uh, uh, internetul, care până acum s-a dezvoltat foarte liber, așadar să creăm uh, niște reguli care există și în comerțul tradițional și astfel și să creăm posibilitatea ca toți participanții să par, poată profita în egală măsură de această piață unică digitală. Domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Nici de data aceasta n-am să reacționez la toate contribuțiile colegilor, chiar dacă sunt și de data aceasta ultimul vorbitor de pe lista dumneavoastră. Aș dori să evidențiez două puncte care mie mi se pare marcabile din um, raportul colegului Arias. Celelalte aspecte au fost evidențiate și nu cred că trebuie să mai adaug nimic. În primul rând, punctul 10, care se referă la o solicitare adresată Comisiei Europene de a găsi soluții în vederea îmbunătățirii cadrului european, astfel încât uh, pentru livrările, pentru produsele cumpărate pe internet. O susțin, dar practic înseamnă că acele acorduri acorduri luate la nivel internațional pentru a echilibra uh, situația dintre zonele urbane și zonele rurale. Uh, vrem să le aducem acum la nivel uh, european. Așadar, serviciile poștale să fie scoase din cadrul național și și uh, calculația prețului să se europenizeze ceea ce nu este ușor, pentru că și în domeniul poștal mai există anumite monopoluri sau anumite servicii care țin de uh, servicii publice. Nu va fi așadar ușor să aduci uh, serviciile poștale naționale într-un context european. Dar uh, așa s-ar uh, traduce o, un preț unitar la nivel european sau un calcul de preț unitar. Mă bucur faptul că colegul nostru atrage atenția asupra uniformizării anumitor aspecte care vizează protecția consumatorului și că statele membre trebuie să se îngrijească de o transpunere rapidă a acestor reguli în legislația națională. E valabil, desigur, și în ceea ce privește raportul cu privire la guvernanța pieței unice. Lucrurile trebuie analizate în țara din care provinci, pe care o recunosc cel mai bine. Situația este următoarea. Guvernul federal a pus în aplicare o parte din cerințele uh, directivei pe pe care le-a vândut uh, ca fiind uh, ideile proprii și uh, al doilea set, abia ca fiind cerințe provenite din directivă și evident că primele măsuri erau cele care creau doar beneficii pentru consumatori. Așadar, eu cred că în acest raport, în ceea ce privește guvernarea pieței unice, trebuie să includem și obligația uh, pentru statele membre de a uh, introduce aceste măsuri uh, toate odată pentru ca și caracterul acestor măsuri să devină clar pentru cetățenii din respectiva țară. Uh, tot ce s-a spus în rest uh, poate să fie susținut de mine și sper de asemenea că acest raport se va bucura de o largă susținere. Mulțumesc că dorește să mai intervine și altcineva. Dacă nu, întrebe Patricia Patricia Lamot dacă dorește să comenteze. Și apoi voi da cuvântul domnului Arias, după care vom putea vorbi despre calendar. să Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, felicit raportorul și grupul de lucru pentru calitatea lucrărilor în legătură cu această temă pe care o discutăm de 2 ani. Mă bucur foarte mult să constat că lumea gândește cam în același fel și cred că ne apropiem foarte mult și de punctul de vedere al Comisiei și Consiliului, având în vedere concluziile Consiliului adoptate la sfârșitul lui martie și poate și de cele ale summitului de săptămâna viitoare. Mi se pare așadar că importanța pieței unice digitale e recunoscută de toată lumea. În legătură cu unele dintre temele pe care le-ați menționat, am uh, luat notă de prioritățile dumneavoastră, în special problema legată de serviciile poștale și problemele care apar, care au fost subliniate de mai multe ori. Știm care sunt prioritățile majore pentru anii următori, pentru că Știm care sunt aceste obstacole în calea dezvoltării comerțului electronic. Domnul Schwab ne-a atras atenția că acest lucru nu e deloc uh, simplu. Sigur că nu va fi ușor să găsim soluții. Vom lansa o amplă consultare la sfârșitul anului. Dar, până la urmă, este într-adevăr un mare șantier. Dar necesar. Cât privește TVA-ul, am înțeles uh, foarte bine solicitările uh, Uh, și dorințele exprimate cu privire la neutralitatea TVA-ului între uh, bunurile fizice și uh, cele numerice, chestiunea menționată și de Comisia Europeană. Și există aici o reflexie sub coordonarea comisarului. Și revin acum la problema acelui test Uh, al uh, comerțului electronic uh, pe care l-ați menționat. A fost o idee într-adevăr sugerată, dar foarte discret în concluzia comunicării privind comerțul electronic. Am luat notă de dorințele dumneavoastră și cred că acum Comisia Europeană va trebui să vadă în ce fel poate consolida acest test și pentru a-l face mai concret pentru ca noile propuneri, într-adevăr, să fie mai compatibile cu uh, obiectivele pe care le avem privind comerțul electronic în următorii trei ani. Mulțumesc! So, uh... Mulțumesc, domnule Arias. Concluziile dumneavoastră de până acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Um, cred că în ansamblu vă pot, pot să mă declar uh, de acord cu cele menționate de colegii mei. Practic, uh, în acest document însă trebuie să ne aducem aminte că uh, nu putem include tot ceea ce dorim. Este o problemă de spațiu. În <clears throat> rapoartele din proprie inițiativă spațiul alocat este limitat. Este cunoscut acest aspect. Totuși, putem introduce anumite amendamente pentru îmbunătățirea anumitor părți ale textului pentru a da curs uh, propunerilor și sugestiilor colegilor. Eu sunt dispus să fac acest lucru și aștept uh, propunerile dumneavoastră concrete de amendamente pentru a le putea discuta. Am luat notă de cele spuse, chestiunea serviciilor poștale, ca fiind una dintre principalele uh, chestiuni care au rezultat din dezbaterea de astăzi, precum și alte uh, puncte care vor putea fi incluse în amendamente. Domnule președinte, <clears throat> dacă îmi permiteți, aș dori să menționez termenele uh, prevăzute pentru trimiterea amendamentelor 10 uh, iulie 2012. Sper că îmi vor parveni până atunci, le voi citi și vom vedea ce vom putea îmbunătăți în această chestiune a comerțului electronic, uh, care reprezintă una deosebit de importantă. Președintele, să sperăm că până vor putea fi și traduse până pe 18 septembrie când le vom discuta. Votul va avea loc pe 11 octombrie și sperăm de asemenea că și avizele din partea celorlalte comisii de specialitate ne vor parveni la timp de asemenea. Uh, știu că și Comisia de Transport se ocupă de partea serviciilor uh, poștale pentru că colaborăm uh, cu dânsii și sunt la curent de problema pe care am ridicat-o noi în discuție. Mulțumesc pentru participare la această dezbatere, mulțumesc și doamnei Lamot din partea Comisiei. Acestea fiind spuse, trecem acum la punctul următor. Este o după amiază dedicată aspectelor digitale. Urmează acum uh, raportul doamnei Galu și vom avea uh, un, un prim schimb de vedere în ceea ce privește uh, protecția datelor personale. Discutăm uh, această chestiune în procedura de cooperare consolidată cu Comisia liber. Știu că și fac o serie de consultări cu autorități de protecție a datelor din statele membre și alți factori implicați. Este important ca noi să nu rămânem în urmă. Așadar, așteptăm uh, să vedem ce are să ne spună doamna Lara Comi. Știu că doamna Șodor Moze nu poate participa pentru că din cauza modificării uh, orei la care am programat această dezbatere, văd că dacă mă ofer, ținând cont de numărul redus de raportori din umbră care sunt aici, să fac eu unele observații dacă uh, mi se solicită acest lucru. Doamna Comi. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc și despre ce se întâmplă la Comisia Libe, pentru că suntem uh, în strânsă legătură cu ei, tocmai ca să nu rămânem în urmă. Este și unul dintre motivele pentru care v-am rugat să amânați uh, termenul limită pentru proiectul de uh, raport, deoarece ne dorim să fim coprotagoniști cu cei de la Libe pe această temă. Aș vrea să precizez că încă o dată instituțiile europene și-au uh, confirmat uh, poziția cât mai apropiată de cetățeni, deoarece vor să permită um, întreprinderilor și cetățenilor să găsească un sprijin uh, având în vedere problemele cu care se confruntă în mod zilnic și de aceea mi s-ar fi părut uh, inadecvat să uh, lucrăm asupra acestui text fără să știm exact care sunt uh, evoluțiile pe plan științific. Nu putem să lucrăm pentru prezent fără să ne gândim la viitor. Am să abordez patru tematici. Mai întâi, faptul că problematicile, uh, problematicile pentru care trebuie să găsim soluții nu sunt ușoare și competențele IMCO sunt destul de limitate și știți că colaborăm cu Comisia Libe și Comisia ITRE și tocmai ne-am împărțit domeniile de uh, competență. De aceea, cred că trebuie să aprofundăm uh, discuția în ce privește modelul de internet pe care ne-l dorim și să ajungem la un consens în ce privește tratamentul, tratarea datelor, uh, cu ce frecvență, uh, pe ce durată trebuie acestea stocate, cum trebuie bine protejate. Aici trebuie să găsim o soluție. A, aici vine în discuție și rolul faimoaselor cookies, pe care știți că uh, controlează traficul de uh, date și trebuie să știm exact uh, cine um, uh, este responsabil pentru datele care circulă uh, datorită amplasării acestor cookie de către anumite site-uri internet. Apoi trebuie să ne gândim și la măsurile cu caracter uh, organizatoric, atât pentru întreprinderi, cât uh, și uh, în ce privește transferul de date uh, transfrontalier în cadrul Uniunii Europene sau în afara ei. Uh, pentru că numai astfel putem să avem încredere în, uh, în portaluri, în siturile internet. Și acest lucru a fost uh, explicat foarte bine de colegul Pablo. În același timp, trebuie să acordăm atenția celor măsuri care uh, riscă să creeze discriminare pe piața europeană. Nu trebuie să pierdem din vedere nici investițiile directe străine. Un alt aspect E vorba despre dimensiunea de piață unică și cooperarea dintre autoritățile de protecție a datelor și uh, uh, cele care trebuie să creeze condiții pentru a atrage investițiile străine. Prin acest regulament trebuie să uh, sporim certitudinea juridică, ceea ce presupune și o bună protecție a drepturilor consumatorilor. Fac uh, referire la regulamentul ghișeului unic și de asemenea la relațiile, uh, relațiile bune care trebuie să existe pe plan național între diferitele autorități competente. Noi nu vrem uh, să avem doar un instrument de marketing care de fapt să nu protejeze drepturile consumatorilor. Un ultim lucru pe care îl supun atenției dumneavoastră este că e bine să avem o lume digitală, dar nu uh, trebuie să uităm și acele aspecte care sunt offline în ciuda aparențelor, acest regulament nu se ocupă doar de lumea virtuală, ci și de cea reală, care continuă să existe și pe care nu trebuie să uh, o pierdem din vedere. Cei care sunt deja familiarizați cu propunerea comisiei, probabil că și-au dat seama din discursul meu că vreau să merg până la capăt și vreau să vă propun un raport uh, uh cu un conținut care să um, marcheze o diferență. Am să cooperez cu raportorii din umbră care, de fapt, uh, sunt uh, aceiași uh, ca și în cazul raportului în ce privește standardizarea, poate că asta este un lucru de bun augur, pentru că îi cunosc deja. Cum spuneam, vom coopera cu cei de la Comisia LIBE, le vom acorda tot sprijinul nostru, dar sper ca și LIBE la rândul lor să ne ajute pe noi pentru a ajunge la un text final de calitate. Good. Um, can I just see who else would like to contribute to this discussion? Foarte bine. Cine dorește să contribuie? Doamna Horața Pild, doamna Galo. O să uh, dau cuvântul doamnei Corața Bild, dar o să intervin și eu uh, în numele grupului meu. Mulțumesc, o să fiu subcintă și o să Eh, încerc să contribui spunându-vă ce se întâmplă în cadrul LIBE, pentru că, într-adevăr, eh, e bine să armonizăm aspectele. Sigur că eh, toate aceste aspecte legate de relația cu întreprinderile, cine răspunde de colectarea datelor, stocarea datelor, cât timp se stochează și așa mai departe. Dar vreau să mă concentrez pe o chestiune și anume copii și internetul. pe care l-am amintit și la punctul anterior. Și am uh, inclus acest lucru și în avizul privind piața unică digitală. Dacă ne uităm uh, la datele statistice și analizăm cuvintele cheie care țintesc uh, copiii pentru a face publicitate online pentru copii, deci constatăm că numărul este foarte mare disproporționat față de cuvinte, numărul de cuvinte cheie pentru adulți. Prin urmare, întreaga chestiune a relației cu comunitatea de afaceri pentru a face o publicitate responsabilă și pentru a-și uh, autorocontrola atitudinea agresivă la adresa copilor este într-adevăr un lucru extrem de important și apoi mai este și dreptul uh, la aprobare, la consimțământ uh, care nu prea se poate aplica uh, copiilor datorită vârstei. Și în al treilea rând, informarea și educarea uh, pentru care, într-adevăr, internetul este un instrument foarte puternic, inclusiv pentru copii. Mă opresc deocamdată aici și mulțumesc noi. Pablo? Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu comentariul doamnei Corața, vreau să spun și eu două lucruri. Primul, problema copiilor este într-adevăr esențială. Educația reprezintă unul dintre uh, Uh, temele fundamentale ale uh, grupului uh, și principalele probleme pe care le avem astăzi legate de internet, dreptul ca datele, să, datele personale să dispară de acolo, este leagă de ceea ce fac tinerii cu mass media socială, cu rețelele sociale, Uh, și care introduc o serie de informații pe care nu le consideră importante la momentul acela, dar care se pot dovedi importante în viața lor de mai târziu. Deci acest drept ca datele personale să fie șterse nu este posibil decât dacă îl facem lege. Și, după părerea mea, acest lucru este esențial, la fel ca și educația. Primul lucru pe care uh, tinerii și copiii trebuie să-l cunoască se leagă de avantajele și de riscurile cărora li se expun. Deci, uh, în legătură cu ștergerea datelor personale de pe internet, despre asta e vorba. Uh, și mai ales că uh, Uh, să nu uite faptul că aceste informații pe care le introduc în tinerețe pot avea o foarte mare importanță mai târziu. La... Mulțumesc, am și eu câteva comentarii. Cum ziceam și mai devreme, în legătură cu lucrarea mea cu, pe care am făcut-o, uh, și în care am menționat o serie de aspecte. Mi se pare, în primul rând, că lumea în care trăim la ora actuală o... și problema cetățenilor, ca să spun așa, nu e, se leagă doar de faptul că cetățenii trebuie să vadă că datele sunt protejate și securizate, în special în cadrul tranzacțiilor financiare, ci și faptul că cetățenii trebuie, cetățenilor trebuie să li se permită să poată folosi în anumite uh, situații uh, datele, uh, să, uh, deci să folosească aceste lucruri în, poate și în tranzacții și în rețelele sociale, dar să le poată controla, deci să aibă control asupra lor. Și uh, Uh, analizând această propunere, cred că, într-adevăr, are legătură despre, despre, uh, cu protecția, dar nu are legătură sau nu se ocupă suficient de controlul asupra acestor date. Cred că trebuie să arătăm foarte clar că cetățenii vor uh, ca datele lor să poată fi folosite în situații perfect controlate. Și experiența noastră uh, când am uh, lucrat la acea directivă, atunci când am abordat problema uh, cookies, cookie-urilor de pe, de pe site-urile web, este că acestea să poată fi monitorizate pentru a putea răspunde cererilor specifice ale utilizatorilor. Și unul dintre uh, punctele pe care le-am introdus acolo se leagă de acel consimțământ uh, în deplină cunoștință de cauză și care apare de, mm, pentru prima, a apărut pentru prima oară din momentul în care s-a, directiva a intrat în vigoare. Deci apare mesajul și care îți spune care este politica uh, respectivă uh, a site-ului web respectiv îți permite să optezi, să fii de acord sau nu pentru că riscă să-ți încalce dreptul la viață intimă. Deci aceste lucruri sunt controlate. Și apoi, asta se leagă evident și de transparență. Deci vreau să știu uh, și să am control asupra ceea ce vreau să fac și ceea ce poate să facă site-ul web. Trebuie să am posibilitatea să schimb acele setări în orice moment. Deci, problema cu această directivă este uh, Uh, de la bun început, de fapt, și dacă analizăm definiția datelor personale, zice orice fel de informații legate de un anumit, o anumită persoană. Și atunci există, sigur, foarte multe informații care se referă la mine în interacțiunea mea cu site-urile web, dar care nu mă identifică. Apoi mai există și alte informații, nu? Uh, uh, numerele de registrare ale mașinilor, nu? Pentru că uh, și care sunt importante, de exemplu, dacă vreau să cumpăr uh, o mașină uzată, vreau să pot să știu uh, unde a fost înregistrată mașina, câți proprietari a avut înainte și mai departe. Deci nu îmi este foarte clar exact ce înseamnă această definiție în practică mi se pare că e așa o definiție atât de generală încât uh, practic nu poate fi folosită în momentul în care vrei să faci o, a, o analiză. Apoi, să zicem că ai o A, uh, un astfel de set de informații și De fapt, ceea ce vreau să spun este că mă frământă foarte tare această abordare. Deci, se concentrează foarte mult pe protecție, dar nu cred că este suficient de înțeleaptă pentru a răspunde, în general, nevoilor consumatorilor. Prin urmare, trebuie să găsim aici un echilibru. Într-adevăr, există niște elemente referitoare la protecție care sunt foarte importante și sunt de acord. Dar pentru ca uh, această directivă să fie într-adevăr practică, trebuie ca consumatorii să poată să înțeleagă cum să-și folosească și cum li se pot folosi datele. Deci, acest uh, facem pentru a îmbunătăți uh, directiva este un bun exemplu și, în fine, mai am uh, un exemplu legat de faptul că uh, atunci când am uh, lucrat la propunerea privind identificarea, ne-am străduit foarte mult pentru a obține niște definiții clare, sensibile, raționale și mai departe. Uh, și ele apar acum. Dar, din câte văd, la articolul 41 din această propunere, nu prea are legătură cu ce am făcut în acea directivă privind respectarea vieții private. Uh, uh, nu știu dacă Comisia consideră că ce-am făcut atunci uh, nu nu e bine, sigur că e greu de demonstrat pentru că nu a intrat pe deplin în practică, dar nu văd de ce această experiență pe care am avut-o vis-a-vis de acea directivă nu poate fi transpusă aici, în această propunere, în care se reiau o serie de condiții referitoare la uh, identificare, gravitatea încălcării și așa mai departe. Și, într-adevăr, eu nu, nu le regăsesc aici. În al treilea rând, e vorba de proporționalitate. Eu susțin foarte tare uh, un set comun de norme în întreaga Uniune Europeană și uh, care să permită întreprinderilor să gestioneze datele, în, astfel încât Uh, informa, sistemul de informații a pieței interne de care am vorbit mai devreme în cadrul uh, comunicării trebuie să intre în joc. Deci asta trebuie să asigurăm și avem aici uh, competențe. Pentru că, pe măsură ce ne îndreptăm din ce în ce mai mult spre acea informatică dematerializată, cloud computing, vor apărea uh, operațiuni de piață într-o țară care vor folosi datele din altă țară și datele poate că sunt uh, uh, strânse într-o altă, a treia țară, așa mai departe. Cred așadar că e important să identificăm un companism un mecanism care să permită întreprinderilor să aibă un singur punct de, de contact Uh, care să corespundă uh, organismelor de control a datelor și care să le permită să evite uh, problemele lingvistice și folosirea mai multor instrumente. Deci, aceste lucruri sunt foarte importante, după părerea mea. Trebuie să ne asigurăm că cerințele specifice adresate întreprinderilor, în special celor mici, Uh, și sancțiunile posibile să, sunt proporționale. Și trebuie să arătăm foarte clar că întreprinderile trebuie să aibă grijă de uh, ceea ce livrează pe piață. Și mă gândesc că, în special, dacă ești un IMM și dacă folosești această informatică de, dematerializată, uh, Uh, și servicii de prelucrare și softuri, așa mai departe, pentru a gestiona datele personale în operațiile lor uh, și pe care trebuie să le încurajăm să le facă, așa cum am zis și mai devreme, când am vorbit despre promovarea pieței unice digitale, e bine, această propunere trebuie să permită uh, da, uh, respectarea uh, Uh, și protecția datelor uh, private, încurajând în același timp uh, utilizarea acestor instrumente. Astfel încât să nu apară nici cheltuieli disproporționale și întreprinderile să nu se sperie nici de penalitățile posibile să le facă să se retragă de pe piață. Prin urmare, cred că Comisia Eh, trebuie să mai eh, analizeze mai bine aceste aspecte. Acestea sunt elementele pe care le vom eh, aduce în dezbatere în continuare, pentru că cred că trebuie să gândim mai bine, să ne folosim mai bine creierul în definirea felului în care trebuie să evolueze piața unică digitală în viitor fără a uita nicio clipă că trebuie să considerăm datele ca o marfă foarte prețioasă pentru clienții noștri. Și, de fapt, aceste informații sunt foarte uh, importante pentru întreprinderile care vor să le folosească. Prin urmare, după părerea mea, în etapa viitor, viitoare, și asta se leagă de ce spuneam legătură de control, va fi aceea care va permite clienților să exploateze valoarea acestor date. Unele dintre serviciile gratuite pe care le primim din partea unui site-uri web, uh, motoarele de căutare și alte instrumente de cartografiere care nu sunt plătite pentru că sunt parte alta altor servicii, sunt de fapt finanțate de către serviciile de publicitate și poate că unora le plac, le plac aceste servicii uh, zise gratuite. Și nu cred că ideea este să creăm un sistem atât de uh, un sistem intruziv. S-ar putea să avem nevoie de mai multă transparență și iar mă întorc la ceea ce spuneam despre control. Și poate că uh, Uh, aceste date nu vor fi folosite, valoarea acestor date nu va fi folosită dacă nu există niște stimulente în acest sens. Dar nu prea regăsesc această gândire apropo de uh, felul în care comerțul, valoarea informațiilor și mai departe uh, sunt văzute în evoluția lor în această propunere. De aceea, cred că e nevoie să eh, mai lucrăm mult aici și să îmbunătățim această propunere. Mai dorește cineva să intervină? Comisia? Comisia, dorit să spuneți ceva? Vă rog. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm faptul că această comisie consideră că propunerile comisiei sunt importante și că se angajează în aceeași direcție. Comisia își dorește un cadru legislativ unitar în acest domeniu în Uniunea Europeană prin intermediul unui act legislativ unitar sub forma unui regulament care să fie direct valabil în toate statele membre, care se aplice uh, tuturor întreprinderilor și uh, ar trebui să existe și o singură autoritate de protecție a datelor. Astfel ne uh, propunem un plus de competitivitate asta și din perspectiva pieței digitale, dar și o îmbunătățire a protecției drepturilor fiecăruia. Comisia este pregătită să se angajeze un dialog amplu cu dumneavoastră. Permiteți-mi să mă refer pe scurt la punctele evidențiate în cursul acestei dezbateri. Propunerile noastre se bazează atunci când este vorba de definiții, în special pe prevederile articolului 8, 8 îmi cer scuze, a Cartei uh, Drepturilor Fundamentale în ceea ce privește datele personale și pe directiva 9546 în ceea ce privește protecția datelor. E adevărat ceea ce spunea doamna Comi. Propunerea comisiei uh, este valabilă pentru protecția datelor nu doar online, ci și offline. Nu este vorba doar de cookies și așa mai departe, ci de toate aspectele vieții noastre cotidiene. Comisia consideră că există într-adevăr instrumente suficiente, inclus în aceste texte, pentru a atinge transparența. Am introdus principiul transparenței în acest act legislativ. Am uh, evidențiat obligațiile de informare pentru ca fiecare individ să aibă un control mai mare asupra datelor sale personale. Obligația de notificare a datelor și aici, uh, evident, că ne-am orientat după prevederile directivei cu privire la sfera privată. Noi considerăm că Aici există coerență de 100%. Uh, modificările apărute se datorează faptului că uh, în uh, acest caz avem de face cu un regulament, așadar se impun mai multe detalii decât în cazul unei directive. În plus, Comisia și-a dat silință ca tocmai pentru IMM-uri să încercăm să găsim posibilități de reducere a birocrației pentru a limita obligațiile birocratice pentru IMM-uri. În practică, însă, ne confruntăm cu alt contraargument și anume că am fi creat prea multe excepții pentru IMM-uri care astfel pot uh, intra în posesia unor date personale uh, la care altfel nu ar avea acces. Eu cred că noi am găsit un echilibru, atât uh, din partea noastră ca introducere și așa cum vă spuneam, uh, așteptăm cu interes colaborarea viitoare și vă stăm evident la dispoziție pentru alte lămuriri, dacă se dorește ați putea să vă referiți mai pe larg la punctul evidențiat de mine în ceea ce privește directiva privind sfera privată și interacțiunea cu aceasta. Aceste propuneri prevăd o ca, datorită faptului că în această directivă s-au operat modificări în 2009, uh, să nu intrăm în conflict. Așadar, uh, o sfera de aplicare a directivei să nu se suprapună cu ceea ce reglementăm noi acum. Și asta tocmai și în acele aspecte care vizează și obligația de notificare a datelor. Aici, propunerile noastre, uh, de fapt, nu diferă nici de cum de cele Uh, prevăzut prevăzute în directiva cu privire la sfera privată. Noi dorim să evităm în mod explicit acest lucru. Președintele, da, noi vedem probabil lucrurile diferite aici. Doamna Comi sau uh, altcineva, dacă dorește să mai intervină? E anche uno dei Aș spune că este unul dintre punctele la care ne vom gândi și pentru care este nevoie de mai multe lămuriri. Cum este primul schimb de opinii, eu uh, am să țin cont de tot ceea ce s-a spus aici, de ce se va spune și la celelalte comisii cu care colaborăm și o să avem ocazia să mai discutăm uh, um, cu ocazia următoarelor uh, întâlniri și vă stau la dispoziție și vă mulțumesc uh, anticipat pentru cooperare. Doriți să ne spuneți care este calendarul? Deocamdată așteptăm calendarul după întâlnirea coordonatorilor. Da, tocmai vreau să spun că deocamdată se vorbește despre votul martie anul viitor la Comisia Liberă. Yeah. We think uh, uh, in IMCO in January. În IMCO probabil în, undeva în luna ianuarie și Mm, da, oricum, la ce ne-am gândit noi este 28 iunie un schimb de opinie ca și astăzi, apoi 25 septembrie prezentarea proiectului de raport, uh, examinarea pe uh, proiectul de raport pe 11 octombrie, termenul limite pentru depunerea amendamentelor 6 noiembrie, examinarea amendamentelor 29 noiembrie, examinarea amendamentelor de compromis pe 17 decembrie și votul în IMCO pe 24 ianuarie. Dar uh, totul va depinde de felul în care uh, vor înainta um, discuțiile și las la atitudinea coordonatorilor să ia decizia finală. Mie mi se pare un calendar realist și sigur ne permite să avem în vedere lucrurile așa cum trebuie. Eu cei de la Libe chiar doresc să amâne lucrurile. Probabil că vor să aducă și ei uh, foarte multe îmbunătățiri textului, spune președintele. Vă mulțumesc așadar și sper că ne veți ține la curent cu ceea ce se întâmplă și în Libe, pentru că indiferent de uh, chestiunile care vizează uh, deci, pe lângă chestiunile care vizează piața internă, va trebui să avem în vedere și părerea dânșilor, chestiunile în care sunt competențe. Se pare că ora este una deja foarte înaintată, este poate și Uh, vina mea, însă iată că a venit și doamna Galo pentru a ne prezenta uh, opinia sa cu privire la uh, ceea ce se petrece în Comisia de Transport în ceea ce privește rețelele de telecomunicații transeuropene. Îi avem și pe raportorii din umbră în parte și avem și din partea comisiei pe cineva. Din partea comisiei Martin Nublayer. Așadar, Direcția Generală pentru Societatea Informației se va transforma în curând în DigiConnect. Însă să dăm doamne o posibilitatea de a-și prezenta avizul. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că și dumneavoastră, ca și colegii mei, sunteți pasionat de acest dosar al protecției datelor și al telecomunicațiilor. Cu atât mai mult că proiectul de regulament pe care ne-l propune Comisia Europeană este un text bun și, prin urmare, nu necesită alte modificări decât minore. Este o propunere care stabilește niște orientări pentru rețelele transeuropene de telecomunicații și propune pentru asta niște obiective și niște priorități pentru proiecte de interes comun menite să dispară problemele majore. Felul în care conectivitatea rețelelor și accesul la rețelele, inclusiv la cele transfrontaliere, uh, care trebuie să existe pe o infrastructură de proiecte de telecomunicații uh, digitale. E, și aici insist pe trei lucruri. În primul rând, rolul Uniunii este acela de a interveni unde apar problemele de piață, unde piața nu face față. Pentru a întări coeziunea teritoriului Uniunii, și pentru asta, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că chiar și teritoriile cele mai puțin populate sau izolate au un acces de bună ă, calitate la infrastructura de telecomunicații. Am depus așadar două amendamente pentru acest uh, lucru. În al doilea rând, am insistat asupra nevoii de a avea o infrastructură de telecomunicații eficace, ținând seama de extinderea noilor uh, tipuri de uh, aparate, precum tabletele și mai departe. În al treilea rând, am subliniat că unul dintre obiectivele acestor proiecte de interes comun trebuie să fie stimularea cererii de servicii care necesită internet de mare viteză. Ori această cerere este încă insuficientă. Ar fi așadar necesar să creăm acel cerc virtuos pentru că o cerere sporită va încuraja dezvoltarea și crearea de noi servicii pentru consumatori. De altfel, Comisia a identificat acest lucru în expunerea sa de motive, dar nu, a, nu l-a reluat în mod suficient de explicit în partea dispozitivă a regulamentului. Așadar, Cam asta ar fi ideile principale și sper că acest text, împreună cu noile instrumente ale mecanismului de interconectare va favoriza o nouă dinamică pentru această uh, piață. Și aștept, evident, uh, comentariile și propunerile colegilor mei, care văd că nu mă ascultă deloc. Și mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc foarte mult, doamna Gallo. Ur următorul vorbitor. Domnul Șiveț. Domnilor și domnilor, faptul că suntem într-un grup atât de restrâns, de, poate să dea impresia că tema pe care discutăm nu e importantă. Dar dacă ne uităm și vedem ce se întâmplă astăzi, chiar astăzi, în Parlamentul European, și care se leagă nu, de aceste două cuvinte esențiale, internetul și digital sau numeric, constatăm că, de fapt, ceea ce discutăm este un subiect de importanță majoră. Aș spune așadar că uh, Comisia privind piața internă și protecția consumatorului, deci comisia noastră, trebuie să aibă pe marginea acestui dosar o opinie foarte, foarte puternică. Pentru că, în vremurile de azi, este absolut esențial să adoptăm acest act legislativ. Pentru că, la ora actuală, accesul sau lipsa accesului la internet implică sau înseamnă integrarea sau excluderea. La fel cum se întâmplă și cu cum se întâmpla și cu educația în deceniile sau secolele trecute. Unii pot uh, spune, spun chiar că accesul la internet ar trebui să fie considerat un drept al omului. Este absolut necesar pentru a declanșa progresul și creșterea economică. Unii alții spun că, într-adevăr, reprezintă și condiția pentru a depăși criza. Prin urmare, cred că putem să spunem uh, uh, foarte simplu Uh, care sunt drepturile consumatorilor și am putea, de fapt, să uh, adăugăm uh, această concluzie că ele nu vor fi niciodată respectate dacă nu există un, un sistem de telecomunicații liber și sigur care să facă posibil transferul de date și care să permită tocmai declanșarea acestui potențial și materializarea lui. Comisia Europeană a produs așadar uh, acest document care se aplică și uh, țărilor terțe și care prevede că lipsa de acces la internet amenință libertatea individului. Pe scurt, dacă nu reușim să garantăm condițiile de acces transfrontalier la rețelele de transfer de date. Deci dacă nu reușim să creăm uh, condiții de stimulare și de utilizare a acestor rețele, ei bine, acest lucru nu va afecta doar uh, economia, ci și protecția drepturilor consumatorilor și multe, multe alte domenii. De aceea, personal, uh, cred deși din afară s-ar putea să unii să creadă că noi vorbim despre cabluri și uh, fibre optice și mai departe și numai uh, uh, viteza internetului. Deci, cum ziceam, eu cred că de fapt vorbim despre democrație, creștere economică și libertatea cetățeanului. Dezvoltarea internetului menționată în acest document este condiția esențială și necesară pentru a asigura succesul. Nu putem să facem absolut nimic fără internet. Pentru că, în absența accesului la rețele de transfer rapid de date, uh, nu vom reuși să progresăm. Și chiar riscăm să dăm înapoi. Deci dacă să depunem niște amendamente, ele trebuie să vizeze uh, Uh, ridicarea, sporirea profilului acestui subiect, pentru că nu e vorba aici doar de tehnică, e vorba de civilizație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Seveci! Acum uh, comentariile mele în calitate de, de uh, reprezentant al grupului meu. Sunt de acord atât cu raportoarea cât și cu uh, raportorii din umbră. Într-adevăr, uh, Problema este foarte importantă, dar temerea mea principală uh, este că se leagă de aspectul mai degrabă prescriptiv al acestor proiecte de interes comun. Asta implică faptul că aceste proiecte uh, merg mai departe decât uh, uh, rețelele propriu-zise și se leagă de ce ziceam mai devreme, securitatea utilizării internetului de către copii uh, și de faptul că statele membre vor trebui să ia toate măsurile necesare în conformitate cu specificațiile tehnice. Am citit cu mare atenție să văd cât sunt de prescriptive, inclusiv anexele care sunt considerate uh, exemple dar și, într-adevăr, se fac eforturi serioase în multe domenii pentru crearea de standarde și de norme. Deci, ceea ce este foarte important este să nu duplicăm, să nu creăm paralelisme și trebuie să avem aceste criterii generale care sunt stabilite și care mi se par foarte prescriptive și sugerăm ca doamna Galo să analizeze uh, anexele în special. Apoi finanțarea pentru susținerea uh, proiectelor, care, uh, surse care au fost deja identificate, precum, precum fondurile structurale și mai departe. E bine, am observat, de exemplu, că unele dintre serviciile de planificare și de dezvoltare pot fi finanțate, dar cred că există și o posibilitate de finanțare suplimentară uh, și fără niște investiții majore și că statele membre, de fapt, ar, sunt în măsură să-și uh, facă propria uh, finanțare. Prin urmare, cred că asta este direcția în care merge Comisia. Iar în uh, ceea ce privește caracterul uh, prescriptiv uh, și transmiterea de bandă largă wireless ar trebui să fie exclusă de aici. Trebuie să ne asigurăm într-adevăr că neutralitatea internetului este respectată, dar acest aspect trebuie uh, analizat și s-ar putea să facă obiectul unor amendamente pe care le voi depune. Narule, sunteți raportor din umbră, doriți să interveniți? Nu, se pare că nu. Așadar, dăm cuvântul comisiei, dacă dorește să comenteze. Present. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia adresează mulțumiri doamnei Galo pentru raportul ei și raportul lor din umbră. În acest raport se vorbește foarte bine despre importanța noilor servicii precum cloud computing, mai ales pentru IMM-uri și Comisia este de acord cu această evaluare. De asemenea, în raport se vorbește despre cât de important este ca zonele mai puțin populate și zonele rurale să beneficieze de accesul la internet. De asemenea, să permitem zonelor defavorizate în general să fie conectate la piața digitală. Este una dintre prioritățile programului nostru. A fost făcut uh, un comentariu referitor la cerere și ofertă doamna Galo, speră că va exista un cerc virtuos și nu pot decât să împărtășesc punctul dumnei de vedere. Sperăm că totul va fi suficient de clar, cel puțin așa am dorit să fie în această propunere. Există conținutul proiectelor, ca să zic așa, de partea ofertei și apoi interoperabilitatea serviciilor uh, uh, online care va permite dinamizarea cererii pe piața unică digitală. Așadar, chiar sperăm să ne aducem contribuția la acest cerc virtuos al cererii și oferte. În ce privește natura anexei, da, când e vorba despre internetul de bandă largă, aici uh, proiectele sunt neutre din punct de vedere tehnologic. Definițiile stipulează clar acest lucru. Singurul criteriu pe care trebuie să-l îndeplinească tehnologiile ca să fie eligibile la finanțare este viteza de uh, um, trafic a datelor. Noi ne dorim să ajungem la 30 de megabit sau mai mult pentru toți cetățenii europeni până în 2020. Deci, practic, nu analizăm tehnologiile în sine, ci uh, beneficiul concret pentru consumatori și întreprinderi. Felul în care aceste programe se vor articula cu cele pentru competitivitate și inovare. În a doua parte a propunerii, unde se vorbește despre serviciile publice online și serviciile transfrontaliere, cred că se vede foarte bine legătura cu programele în favoarea competitivității. Multe s-au născut datorită finanțării uh, din PAC Inițial doream să găsim soluții tehnologice care să uh, poate să fie um, acceptabile uh, pentru autorități, uh, caracterul juridic, legal, să poate să fie acceptat, pentru că e mai degrabă vorba aici despre e-guvernare. Fondurile structurale. Noi considerăm că, mai ales în domeniul proiectelor uh, pentru internetul de bandă largă, pot să existe sinergii cu fondurile structurale. Noi ne dorim să beneficiem mai ales de noile instrumente financiare, împrumuturile, uh, obligațiunile de proiect, uh, fondurile de garanții și proiectele care nu sunt viabile pentru a fi uh, a obține uh, finanțare ar putea atunci să beneficieze de aceste fonduri uh, aplicând pentru fondurile structurale. Deci aceste fonduri structurale ar fi cumva în completarea noilor instrumente de finanțare. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru aceste explicații clare, doamnă Galo. Doriți să trageți concluziile? Nu, însă dacă îmi dați voie vreau să spun care este calendarul, dacă nu colegilor, atunci poate asistenților care sunt în sală. Pentru depunerea amendamentelor 29 iunie, examinarea amendamentelor pe 18 septembrie și votul pe 11 octombrie în principiu. Deci aveți suficient timp la dispoziție, sperăm să putem respecta acest calendar, mai ales dacă primim uh, amendamentele cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, vă mulțumesc tuturor. Mulțumiri și comisiei și raportorilor din umbră. Astfel se încheie toate punctele de pe ordinea de zi. La orele 17 va începe reuniunea coordonatorilor Vă mulțumesc! Și mulțumim uh, uh, ascultătorilor noștri online și dacă doriți uh, uh să primiți uh, newsletter, newsletter-ul, să știți că puteți să vă scrieți pe site-ul internet și vă vom trimite. Mulțumesc!